Ehm, colegi, Dragi colegi, vă propun să ne reluăm lucrările. Și la punctul 17 am uh, bucuria să o întâmpin pe doamna Sotirula Haralambus, ministrul muncii și securității sociale, care, dată fiind președinția cipriotă, va prezida lucrările EPSCO, care este Consiliul nostru de referință, într-un moment esențial, dacă avem în vedere textele la care lucrează acest Consiliu. Doamnă ministru, oare este nevoie să vă prezint, să spun că uh, aveți un background în materie de științe sociale și administrative, ați lucrat N-am înțeles unde. Federație în cadrul căruia, căreia ați ocupat mai multe posturi înainte de a deveni secretar general al acestei organizații. Ați fost apoi membră a Camerei Reprezentanților, aparținând partidului Achel, și de două ori ați fost aleasă în această adunare, în sânul căreia ați prefigurat portofoliul pe care îl ocupați astăzi pentru că ați prezidat lucrările Comisiei Uh, privind egalitatea între bărbați și femei, ocupându-vă și de comisia care avea um, atribuții în domeniul muncii și asigurărilor sociale. Este onoare pentru noi să vă întâmpinăm uh, în cadrul comisiei noastre. Știți că este un obicei deja și pentru că vrem să definim niște baze solide de cooperare cu președinția. Am stabilit această practică care consistă în stabilirea unor contacte cu ansamblul persoanelor care vă însoțesc în această președinție, parteneri sociali, reprezentanții naționali și așa mai departe. La sfârșitul lunii august uh, vom uh, încerca să-i cunoaștem pe principalii uh, interlocutori ai președinției cipriote. Doamnă președintă, vă dau cuvântul, apoi vom avea un schimb de opinii Uh, comisia noastră, cum cred că știți deja, s-a pronunțat asupra regulamentului general privind fondurile structurale și asupra Fondului Social European, dar și asupra programului Inovație Socială. Raportorul este în uh, sală Lucrările noastre sunt mai puțin uh, avansate în domeniul mondializării, dar membrii comisiei sunt foarte mobilizați și atunci când mă uit care sunt elementele principale în timpul președinției dumneavoastră, ceva îmi spune că toate aceste negocieri în jurul baselor legislative și a perspectivelor financiare vor lua mult timp. Lucrările care au început în comisie uh, se mai ocupă și de alte teme cărora le acordăm uh, foarte multă importanță și o să citez numai uh, raportul domnului Sercas care se ocupă de o propunere legislativă în domeniul restructurărilor nu o să intru uh, mai mult în amănunte în această introducere. Sunt sigură că membrii Parlamentului or să vă pună multe întrebări, așa încât vă rog să uh, începeți uh, alocuțiunea dumneavoastră uh, vorbindu-ne despre prioritățile cipriote. Aveți cuvântul. Chiria Proedere, Chiriesc, Chirie Vă mulțumesc, doamnă președinte doamnelor și domnilor, stimați uh, europarlamentari. Și eu am fost parlamentar și tocmai de aceea cunosc prea bine rolul pe care îl joacă parlamentarii. Cunosc cu atât mai bine eforturile lor de a ajunge la un compromis asupra unor acorduri care aduc cu ele beneficii atât la nivel național cât și la nivel internațional. Să nu uităm că trecem printr-o perioadă de criză și tocmai de aceea avem nevoie de promovarea acelor politici care ne vor ajuta să depășim această perioadă de criză. Trebuie să, să fim ambițioși, trebuie să avem uh, posibilitatea de a ne uita în ochii electoratului nostru și tocmai de aceea dați-mi voie să vă spun că nu mă aștept doar la o bună colaborare cu dumneavoastră, ci stau la dispoziția dumneavoastră în cazul în care aveți întrebări în ceea ce mă privește. E bine, v-am spus deja că președinția cipriotă începe într-o perioadă deosebit de dificilă pentru Europa. Majoritatea statelor membre se află sub presiune în ceea, ce se, în ceea ce privește politica de asigurări sociale și politica de ocupare. Criza are efecte majore asupra calității vieții uh, oamenilor. Categoriile vulnerabile sunt și mai vulnerabile în momentul de față. Șomajul a crescut, în special în uh, rândul tinerilor. În rândul tinerilor, Cotele șomajului au ajuns la, la nivel, un nivel alarmant, prin urmare trebuie neapărat să facem tot ce ne stă în putință pentru a schimba lucrurile. Și tocmai de aceea în, avem Consiliul pentru Ocupare și iar acest Consiliu are un rol esențial în momentul de față. Are rolul de a acționa într-o manieră hotărâtă în ceea ce privește uh, combaterea șomajului. Consiliul are rolul acum de a păstra fața socială al Uniunii Europene și, de asemenea, de a lupta pentru atingerea obiectivelor strategiei UE 2020, în special cele care, vorbea, uh, care vizează excluziunea socială și sărăcia. V-am spus deja că președinția noastră este de părere că Parlamentul European poate juca un rol foarte important. De aceea așteptăm să avem o cooperare constructivă cu Parlamentul European. Și asta în special în ceea ce privește acele politici care ne vor oferi nouă instituțiilor europene posibilitatea de a lupta pentru obținerea unei creșteri economice. Din noiembrie 2011 am început să avem legătură cu uh, europarlamentari. Am încercat să discutăm cu reprezentanții ai diferitelor grupuri politice reprezentate în Parlamentul European. Am avut în acest context uh, onoarea de a mă întâlni cu dumneavoastră, doamnă președinte, dar și cu diferiții coordonatori ai grupurilor politice, dar și cu uh, raportorii pe anumite dose, dosare. Aceste întruniri au fost deosebit de utile, deoarece am avut posibilitatea de a afla uh, părerea Parlamentului European asupra multora dintre aspectele cu care ne vom confrunta în următoarele șase luni. Vă așteptăm de asemenea în Cipru la finele lunii august. Sunt absolut convinsă că această întâlnire va fi o ocazie deosebită pentru a aprofunda anumite probleme care cu siguranță vor sta pe agenda noastră în următoarele luni. Summitul european de la finele lunii ianuarie a pus accent pe necesitatea de a lua anumite măsuri pentru uh, eliminarea șomajului. În uh, urmă cu câteva zile, Consiliul a promulgat Pactul pentru Creștere și Ocupare. În acest pact uh, se menționează ambițiile Uniunii Europene în ceea ce privește asigurările sociale și uh, ocuparea. Pentru a atinge obiectivele prezentate în pact, avem nevoie de restructurare, de investiții în dezvoltare, care, pe de o parte, vor sprijini uh, crearea locuri de muncă, dar, pe de altă parte, vor contribui de asemenea la crearea de locuri de muncă stabile președinția noastră își dorește ca Uniunea Europeană să fie una mai bună. Acesta este modul, motoul nostru de altfel. Dorim să promovăm o integrare, o, o, o colaborare mai bună, o colaborare mai bună între statele membre care să ducă la un viitor mai bun pentru tinerii europeni. Una dintre ambițiile președinției uh, cipriote este aceea de a aduce Europa mai aproape de cetățenii europeni. Avem o serie de ambiții, după cum vă spuneam. Aceste ambiții uh, se accentuează, printre alte și, uh, altele, și asupra politicii de ocupare și de securitate socială. Deci, haideți să vă spun care sunt obiectivele noastre majore. Uh, în domeniul social dorim o coeziune mai bună. Punem accent, de asemenea, pe bunăstarea copiilor, pentru că bunăstarea copiilor este esențială pentru viitorul Uniunii Europene. Dacă investim în viitorul copiilor, atunci investim practic în coeziunea socială, dar și în competitivitatea Uniunii Europene. Președinția cipriotă are drept uh, scop uh, promulgarea unor uh, recomandări, recomandări care să ducă într-adevăr la eliminarea excluziunii sociale și să genereze o bunăstare în rândul copiilor. În documentele noastre se spune clar că ne dorim să prom promovăm un raport pe tema sărăciei în rândul copiilor și uh, bunăstarea copiilor. Avem o ședință plănuită pentru luna octombrie 2018, 2012 în care vom discuta despre acest uh, dosar. Sper că și Parlamentul European va fi uh, prezent la respectiva întâlnire. Al doilea obiectiv major are de-a face cu anul european uh, pentru îmbătrânirea activă. Obiectivul nostru este acela de a promulga o declarație la finele anului acestuia. Noi ne dorim să demonstrăm că îmbătrânirea activă înseamnă nu doar uh, păstrarea locurilor de muncă pentru persoanele în vârstă, ci și implicarea lor într-o manieră activă la toate formele uh, de ocupare la nivel societal. Iar în acest sens avem nevoie, bineînțeles, și de promovarea um, colaborării intergenerații. Avem nevoie de o societate europeană în care fiecare generație este capabilă să folosească toate oportunitățile care îi stau la dispoziție. Fiecare uh, generație va trebui să învețe, să fie capabilă să învețe de la generațiile anterioare. Ceremonia în, în, uh, în uh, închinată anului european pentru îmbătrânirea activă va avea loc în decembrie în 2012. Al treilea obiectiv major al nostru este acela de a promova uh, locuri de muncă, locuri de muncă stabile. E important să combatem șomajul în rândul tinerilor acest uh, obiectiv al nostru uh, merge mână în mână cu comunicarea Comisiei privind uh, locuri de muncă pentru, locurile de muncă pentru tineri. Ne dorim ca aceste discuții sau discuțiile purtate pe această temă să fie în încheiate cât mai curând cu putință. Ele vor fi foarte importante, deoarece au de-a face cu oportunitățile în domeniul ENIC educației, în domeniul formării, au de-a face cu așteptările tinerilor și, de asemenea, au de-a face cu șansele oferite IMM-urilor. Vom organiza o conferință pe tema șomajului în rândul tinerilor, o conferință care va avea loc în octombrie 2012 în Cipru. De asemenea, ne dorim să întărim procedura de codecizie. De asemenea, ne dorim ca autoritățile locale și regionale și ONG-urile să fie mai incluse în discuțiile cu privire la strategia UE 2020 punerea în aplicare a strategiei uh, UE 2020, punerea în aplicare cu succes a acestei strategii, implică colaborarea între toți actorii, fie ei uh, la nivel național cât și la nivel internațional. E nevoie pentru atingerea obiectivelor 2020 de activarea, de implicarea tuturor uh, reprezentanților uh, ONG-urilor, locurităților, uh, autorităților locale sau uh, regionale. Acești actori au dreptul să fie implicați în luarea deciziilor politice, dar și în implementarea acestor decizii politice. Președinția cipriotă a decis ca Consiliul EPSCO, care va avea loc în Cipru pe datele de 12-13 Uh, iulie să se ocupe tocmai de aceste teme pe care le-am menționat deja. Doamnă președinte, cred că și dumneavoastră veți fi prezentă în Cipru. Acum, în ceea ce privește dosarele pe care dorim să lucrăm în următoarele șase luni, uh, Trebuie să vă spun că, după cum bine știți, există multe probleme care trebuie rezolvate, probleme pe care le-ați menționat și dumneavoastră de altfel. Ne așteptăm la o mulțime de inițiative în anul 2012. Știm că avem multe de făcut, că trebuie să facem multe și multe dintre aspectele pe care trebuie să le rezolvăm sunt foarte dificile. Ne dorim uh, să promovăm în special uh, inițiativele legislative. Pentru noi colaborarea este esențială. Ne dorim ca noi să fim un fel de liant între toate instituțiile europene. Directiva privind detașarea muncitorilor este foarte importantă pentru noi. Avem nevoie de o promovare a activităților transfrontaliere a companiilor. Putem să promovăm această activitate transfrontalieră doar dacă toate drepturile uh, muncitorilor sunt într-adevăr respectate. Noi considerăm că aceste drepturi vor fi uh, întărite prin intermediul directivei privind detașarea muncitorilor. Uh, sper că acest act legislativ să Uh, contribuie la combaterea exploatării uh, muncitorilor. Dorim cu toții ca condițiile de muncă să fie îmbunătățite, astfel încât uh, cetățenii europeni, muncitorii europeni să se poată bucura de libera circulație și să se poată bucura de condiții potrivite de, de muncă. În ceea ce privește regulamentul cu privire la acțiunile colective, pe de altă parte, așteptăm acum decizia Comisiei Europene. Comisia Europeană este cea care trebuie să ne spună dacă dorește să-și retragă sau nu propunerea de regulament. Problemele legate de sănătate și securitate sunt absolut uh, esențiale din punctul nostru de vedere. Regulamentul cu privire la uh, câmpurile electromagnetice este o altă inițiativă legislativă foarte importantă pentru noi. Este într-adevăr o temă complexă, o, o temă tehnică, însă obiectivul nostru este cât se poate de clar și anume ne dorim să protejăm muncitorii. Iar pentru a atinge acest obiectiv vom colabora strâns, vom încerca să găsim un numitor comun și să ajungem la un consens care să garanteze sănătatea și securitatea muncitorilor. Președințiile daneze și poloneze au muncit mult pe marginea acestui subiect și tocmai de aceea permiteți-mi să mulțumesc pe această cale uh, președințiilor anterioare. În timpul președinției daneze s-a găsit un, s-a ajuns la un compromis de principiu în ceea ce privește în special anexele uh, acestui uh, regulament. Noi vom continua munca demarate de președințiile anterioare și ne dorim să ne ocupăm de derogări. Obiectivul general este acela de a prezenta orientările generale la Consiliul din octombrie 2012. Acesta este obiectivul nostru. Dați-mi voie să vă informez în acest context că plănuim o întâlnire, o conferință la în Cipru, împreună cu uh, Organizația Europeană pentru uh, Siguranța Muncii. Vom organiza această conferință la care vom discuta, bineînțeles, toate aspectele uh, legate de siguranța muncii. Acum, în ceea ce privește cadrul multianual, Trebuie să discutăm neapărat despre regulamentul cu privire la promovarea inovării. Considerăm că acest cadru multianual este esențial în ceea ce privește promovarea în, es- în esență a locurilor de muncă de calitate, pe de o parte, și de asemenea are un rol important în ceea ce privește combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, dar și a în ceea ce privește îmbunătățirea calității muncii. Și vom lucra uh, alături de dumneavoastră pe marginea uh, CMF, uh, CFM. În ceea ce privește acum Fondul European de Ajustare la Globalizare, cu siguranță discuțiile vor, vor fi continuate. Să nu uităm că acest fond ajută tocmai acei muncitori care și-au pierdut locurile de muncă în contextul acesta al crizei economice cu care ne confruntăm. Vom încerca să găsim un numitor comun și să găsim soluții pentru utilizarea fondului de ajustare la globalizare. Am luat deja legătura cu Parlamentul European și am aflat dis- despre discuțiile purtate aici. Președinția cipriotă va continua dialogul și va încerca să-și prezinte cât mai curând cu putință concluziile în fața Consiliului. Obiectivul uh, nostru este acela de a ajunge tocmai la acel monitor comun, uh, numitor comun între Consiliu și uh, și Parlamentul European. De asemenea, Fondul Social European este un instrument esențial pentru promovarea locurilor de muncă de calitate și pentru combaterea uh, excluziunii sociale. Deci, rolul uh, Fondului Social European este unul clar. Rolul său a devenit și mai uh, mare, deoarece fondul în sine uh, sprijină coeziunea socială. FSE trebuie să contribuie la atingerea ambițiilor stipulate în strategia UE 2020 și noi ne așteptăm ca noile regulamente care vizează FSE să uh, fie potrivită pentru atingerea tuturor ambițiilor care se ascund în spatele acestui fond. Și sper că cu ajutorul dumneavoastră vom reuși să obținem rezultatele scontate. De asemenea, vom continua cu uh, discuțiile referitoare la contractele de asociere. Deci vorbim aici despre contracte de asoci- acorduri de asociere cu state precum Muntenegru, Serbia, Turcia, etc. Vom încerca ca discuțiile să fie uh, reluate cu, uh, în ceea ce privește regulamentul privind pensiile. Să nu uităm că Până și la summitul uh, european s-a vorbit despre această temă de curând. S-a spus cât se poate de clar cu ocazia acestei întâlniri că drepturile la pensie și la asigurări sociale ale muncitorilor trebuie să fie păstrate, trebuie să fie garantate. Vom încerca ca și uh, activitățile demarate de, în trecut de președinția daneză și poloneză pe marginea acestui subiect să fie continuate. E clar că unele dintre, dintre deciziile luate trebuie să fie revocate. O altă problemă importantă pentru noi este egalitatea de gen și uh, egalitatea salariilor oferite muncitorilor. Această temă este una deosebit de importantă pentru noi. De ce? Pentru că diferența salarială între bărbați și femei este foarte mare în Cipru. 21% este această diferență, conform statisticilor. Știți prea bine care sunt motivele pentru aceste diferențe în ceea ce privește remunerațiile. Trebuie să devenim activi în diferite sectoare, trebuie să, să modificăm politica de ocupare și diferitele uh, reguli care vor contribui la eliminarea diferențelor de remunerare. Mm, vreau să vă spun că și pe această temă vom organiza o conferință la care vor participa guvernele naționale, dar și sindicatele. Această conferință va avea loc din nou în octombrie 2012. Vom oferi cu această ocazie tuturor participanților să vorbească despre provocări, dar și despre posibilitatea de a uh, promova bunele practici. Vom încerca să găsim aceste bune practici existente la nivel european și vom încerca să le promovăm astfel încât uh, diferențele de remunerare să nu mai existe, să, nu, să fie o problemă a trecutului uh, am studiat uh, poziția Parlamentului European pe această temă deja. Există o serie de recomandări ale Parlamentului European în ceea ce privește uh, remunerarea egală. Câteva dintre întâlnirile acum care vor avea loc în timpul președinției polone- uh, cipriote. În uh, datele de 5-7 decembrie 2012, la Bruxelles va avea loc întâlnirea anuală a platformei europene împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Vor avea loc, de asemenea, reuniuni ale miniștrilor muncii în între datele 25 și 27 uh, septembrie. Vom avea de asemenea o conferință pe tema persoanele în vârstă, o conferință organizată de UNICEF și Ministerul Austriac pentru uh, muncă și uh, securitate socială. Această reuniune va avea loc la Viena cândva uh, spre finele lunii septembrie. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitație. Stau la dispoziția dumneavoastră în cazul în care aveți întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cei doi coordinatori și pe apoi vă dau din nou cuvântul. Din Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és tisztelettel üdvözlöm. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bun venit, doamne ministru. Mă bucur să văd că avem în continuare la dumneavoastră o atitudine prietenoasă față de Parlament. E un lucru o atitudine binevenită. Și este binevenit faptul că președinția cipriotă dorește să colaboreze cu comisia noastră. Permiteți-mi să mă refer la câteva dintre lucrurile pe care le-ați spus și apoi voi voi pune și câteva întrebări. La PPE, nu, ni se pare că prioritatea cea mai importantă pentru crearea de locuri de, este crearea de locuri de muncă și ne confruntăm cu o dilemă. Pe de o parte trebuie să avem în vedere valorile sociale și pe de altă parte trebuie să creăm condițiile corecte și flexibilitatea necesară pentru ca economia să poată să creeze noi locuri de muncă. Și, în consecință, chestiunile sociale ajung cumva în zona de graniță, în zona cenușie, pentru că trebuie să cooperăm cu alte domenii ca să ne atingem scopurile. Deci prima mea întrebare ar fi următoarea. cum uh, vă gândiți că veți decide care sunt zonele cu care puteți coopera? În pachetul pentru ocuparea forței de muncă al Comisiei există un element foarte important, reducerea datoriilor, uh, reducerea um, sarcinilor, a poverii administrative pentru IMM-uri și directiva privind detașarea lucrătorilor va ajunge și ea să fie uh, în discuție. Noi, membrii PPE, nu dorim nimic nou uh, de la această directivă privind detașarea lucrătorilor. Ni se pare că e o de- directivă bună, dar firește, au fost uh, în practică niște probleme pe care am încercat să le justificăm. Știu că ați auzit probabil că numele PPE-ului am, l-am informat pe comisar că cealaltă jumătate a pachetului, Monti 2, propunerea Monti 2, după intervenția privind, uh, eu știu, cartea uh, galbenă, cred că nu are sens. Propunerea ar trebui retrată, retrasă și nu ni se pare că are rost uh, Uh, să pierdem vremea cu propuneri care nu se bucură de susținere. N-aș vrea a, uh, să vorbesc despre câmpurile electromagnetice pentru că raportarea este lângă mine și se va referi direct la această chestiune. De asemenea și expertul este aici astăzi cu noi. Uh, am totuși o atitudine plină de, eu știu, reținere. Dosarul acesta este important și duce la dezbateri politice violente datorită interesului politic și economic din spatele unor detalii aparent tehnice. Deci vă sugerez ca în măsura posibilului să cooperăm cu raportorii, cu raportorii din umbră și cu parlamentarii pentru a rezolva mai ușor dezbaterea politică aici la Parlament. Uh, cred că la Consiliu aveți spațiu de manevră ceva mai mic. Uh, am, ne face plăcere că am auzit lista conferințelor pe care le veți organiza. Vom participa la unele dintre ele și, bineînțeles, și declarația privind îmbătrânirea activă ni se pare importantă. Parlamentul a avut câteva inițiative în acest sens, mai există și alte inițiative care așteaptă să fie discutate și sperăm că vom coopera atât uh, pentru dumneavoastră cât și pentru noi foarte bine în următoarele șase luni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! În primul rând vreau să-i urez bun venit doamnei ministru, să-i cer scuze pentru că în, Cipre n-am, în Cipru n-am reușit uh, să ne întâlnim cu dumneavoastră. Ne va face plăcere să venim în august, iar acum aș dori să fac o apreciere generală și apoi să pun două întrebări concrete. Aprecierea generală se referă la o dezbatere pe care o avem cu președinția cipriotă săptămâna trecută cu președintele dumneavoastră la Strasbourg. Încercăm să încadrăm această dezbatere în cadrul istoriei europene. Știm că este vorba de șase luni care vor fi probabil istorice nu numai pentru Cipru, pentru că e prima dată când dețineți președinția, ci va fi o perioadă istorică pentru Europa. Sunt momente în care istoria se accelerează și se pare că trăim un asemenea moment. Doamne ministru, mi se pare că noi toți știm că Europa socială, moneda unică, politica economică fac parte din Europa Uh, și sunt toate puse sub semnul unei, sub un mare semn de întrebare. Ori ne integrăm mai mult, ori ne dezintegrăm. Pentru că viitorul nu mai va mai fi ca trecutul și nu vom putea să rezolvăm problemele cu măsuri mici, ci avem nevoie de o foaie de parcurs ambițioasă. O foaie de parcurs care să includă uh, ceva mai mult decât politica de adaptare, pentru că politica de adaptare singură și prin sine ne duce la distrugerea totală a speranțelor cetățenilor și lucrătorilor și tinerilor din Europa, pentru că împiedică creșterea împiedică crearea de locuri de muncă și împiedică păstrarea bunăstării în Europa. Deci trebuie să schimbăm acest orient. Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să faceți această lucră. Consiliul iunie a vorbit uh, diferit față de altă dată. S-a angajat față de o politică nouă, dincolo de retorică, care să includă creșterea și să dea o speranță uh, generării de locuri de muncă în Europa Aici la Parlament încercăm la Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă să discutăm ca eh, la același nivel eh, în ceea ce privește guvernanța economică europeană și semestrul european. Între comisarii responsabili de aceste domenii de economie, de locurile de muncă, dorim să creăm o impresie și am dorit ca dumneavoastră să câștigați bătălia pentru ca Ecofinul să nu fie vocea unică a Europei. Și EPSCO să fie ascultat la fel, așa cum este ascultat și ECOFIN-ul. Și acum am două întrebări. Spuneați dumneavoastră, doamnă ministru, că tema Fondului European de Adaptare la Globalizare este o temă foarte complicată. Doamnă ministru, este unul din puținele lucruri pe care le-a făcut Europa pentru, care se adresează miilor de lucrători loviți de globalizare. Și acolo au văzut figura amabilă, maternă a Europei care îi însoțește. Dacă se distruge și există intenția să-l distrude va fi un pas înapoi enorm în, în ceea ce privește ideea europeană în fața lucrătorilor. Sunt multe maniere de a-l distruge. Una este astăzi. Unii membri ai Consiliului vor să-l dilueze și să-l includă în politica agricolă și să-i dea o uh, mare parte din aceste procente să fie destinate agricultorilor. Deci nu putem să îmbrăcăm un sfânt dezbrăcând un alt sfânt, dar e absurd să dezbraci un sfânt ca să nu îl îmbraci pe altul. Nu, deci cu, adică banii aceștia veniți din fondul de adaptare la globalizare nu sunt suficienți pentru agricultură. E pur și simplu ceva ce vrem să distrugem. Este un simbol al Europei. Este foarte eficient, este un simbol al compromisului Europei cu lucrătorii și cu victimele delocalizării și ale crizei. Și în al doilea rând se referă la cele spuse, adică la inițiativa legislativă a dumneavoastră privind restructurarea ar fi foarte important să ne bazăm pe ajutorul dumneavoastră, cum ne bazăm pe ajutorul mai multor comisari. Și în ultimul rând, doamnă Com, ministrul spunea că lucrătorii care se deplasează în Europa trebuie să fie tratați corect. Colega mea din PPE spune, colegul din PPE spune că nu vrea nimic uh, nou în privința directivei privind uh, Uh, detașarea lucrătorilor. Noi vrem să spunem că trebuie schimbate lucrurile, nu putem continua, pentru că e o directivă proastă este, iar jurisprudența curții ne arată că a creat foarte multe conflicte în foarte multe țări. Avem nevoie de o interpretare clară, nu numai de aplicare, ci și de interpretare foarte clară. Ce vrem? Vrem ca lucrătorii care fac același, uh, aceeași muncă să primească același salariu și aceleași prestații sociale, să nu fie tratați muncitorii imigranți ca o forță uh, de, forță de muncă de joasă calitate. Mulțumesc! Bun, Doamnă ministru, vă rog să răspundeți la aceste întrebări, poate mai uh, puțin uh, timp decât uh, le-a luat europarlamentarilor să vi le pună, pentru că mai sunt încă o persoană care doresc să vorbească. Aveți cuvântul, vă rog. Aveți cuvântul să răspundeți. întâi coordonatorilor de la PPE și de la socialiști. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Am să încerc să respect uh, rugămintea dumneavoastră privind timpul. I-am ascultat aceste două poziții, am ascultat și întrebările uh, puse și voi încerca să mă refer la elementele cele mai importante. Cred că este ceva ce se aude în conversațiile de fiecare zi și anume că trecem prin momente foarte grele în Europa și cred că majoritatea statelor membre, guvernele și popoarele, cetățenii obișnuiți, simt de fapt măsurile grele care au fost luate pentru a readuce într-o stare de sănătate finanțele publice. Lucrul acesta este valabil și în țara mea și este important să folosim dinamica existentă. Cred că există un fel de Um, având care există și este un moment bun pentru inițiative. Mă refer mai ales la ultimul Consiliu European și la acordurile privind crearea de locuri de muncă și ocuparea forței de muncă. Este momentul să facem un salt uriaș înainte. Avem mai mult nevoie decât oricând de acest salt uriaș. Cum să schimbăm, cum să ne direcționăm uh, uh, politicile, cum să folosim resursele, astfel încât să avem o situație sănătoasă în buget. Dar să vedem cum pot fi folosiți banii din buget pentru a încuraja uh, creșterea și crearea de locuri de muncă, atât la nivel național cât și la nivel european. Privind lucrurile din această perspectivă, ca și președinția, ne gândim și la alte inițiative la nivel european, cum ar fi pachetul pentru ocuparea forței de muncă și uh, inițiativa cea mai importantă privind tineretul, inițiativa pentru tineret. Este necesar să eliminăm situația, să analizăm, mă scuzați, situația din teren dar este foarte important să ajungem la un echilibru, astfel încât, pe de o parte, să avem politici care duc la, care ajung la firmele care sunt gata să creeze locuri de muncă și pe de altă parte trebuie să avem proceduri care să nu însemne că nu analizăm calitatea locurilor de muncă astfel create nu se pune problema drepturilor lucrătorilor, în primul rând, ci a drepturilor omului. Europa trebuie să fie conștientă că ea este cea care a creat uh, modelul social european. Acum, apropo de comentariile și întrebările adresate de cei doi coordonatori, voi spune că președinția cipriotă uh, intenționează să folosească această dinamică creată de evenimentele din ultimul timp și vom încerca să ne asigurăm că prin inițiativele noastre vom reuși să fim la fel de concreți și de pragmatici în drumul către această inițiativă. Mai devreme mă referam la faptul că nu putem să avem o abordare valabilă în toate situațiile și nu vreau să intru aici în prea multe detalii de exemplu, dacă reducem uh, povara impozitării asupra forței de muncă în anumite țări unde este deosebit de mare, am face un pas bun în direcția unor politici prietenoase față de ocuparea forței de muncă. Sigur, dar trebuie să ținem cont și de condițiile cadră. În ceea ce privește detașarea lucrătorilor și a regulamentului Monti II, plecăm deja de la o poziție existentă, o poziție care trebuie să fie componenta socială și suntem o Uniune Europeană formată din 27 de state membre, care în practică trebuie să încurajeze mobilitatea astfel încât cetățenii europeni să poată și să fie încurajați să lucreze uh, în oricare dintre cele 27 de mem- state membre unde există posibilitatea să-și găsească un loc de muncă. Această procedură trebuie să, să fie pusă în practică în, în, în niște condiții cadru care să încurajeze tratamentul egal iar uh, și să permită folosirea mobilității forței de muncă astfel încât să ne asigurăm că lucrătorii sunt tratați egal, fără discriminare. Deci, în aplicarea acestei, uh, acestei politici vom porni de la ceea ce s-a făcut până acum. Știm că nu e ușor, totuși considerăm că avem deja cărămizile necesare, baza pe care la nivelul Consiliului să putem ajunge acolo unde ne dorim și ceea ce este atât de necesar în Europa. Cu alte cuvinte, baza mobilității trebuie să asigure drepturile lucrătorilor. Cât privește regulamentul Monti 2, este foarte clar că acolo cartea galbenă, cartonașul galben venit din partea parlamentelor naționale, uh, cere o dispensă nouă și trebuie să vedem care va fi reacția Comisiei. Există preocupări, există semne de întrebare care au fost formulate și ele trebuie avute în vedere, deoarece Consiliul trebuie să analizeze sensibilitățile existente la nivelul parlamentelor naționale, ca și în Parlamentul European, în jurul acestei chestiuni. Și am de făcut un comentariu, dacă îmi permiteți. Rolul Consiliului EPSCO în uh, această procedură a inițiativelor politice la nivelul Uniunii Europene Eu mă ocup de cinci ani de acest Consiliu EPSCO și o preocupare legată de o preocupare a colegilor care, miniștrii care se ocupă de ocuparea forței de muncă a fost uh, o discuție pe care am avut-o mereu. De aceea, la Consiliul din Cipru, o să vedem, o să încercăm să analizăm legătura dintre rolul Consiliului pe de-o parte și celelalte părți interesate, ceilalți actori, cum ar fi ONG-urile, autoritățile locale și partenerii sociali Vrem să fim uh, siguri că semestrul european funcționează așa cum trebuie. Uh, semestrul european trebuie să fie o procedură care să permită Consiliului că există um, date provenite de la ceilalți parteneri sociali care sunt avute în vedere. Nu vreau să fac uh, preziceri înălțătoare sau promisiuni înălțătoare, dar vom încerca să facem tot ce putem ca să ne asigurăm că acest principiu de bază este respectat și că se materializează într-o formă tangibilă pe tot parcursul președinției noastre și, desigur, vom face presiuni în această direcție pentru a spori cooperarea cu colegii miniștri care participă la acest Consiliu doamnă pre- președinte, am încercat să filtrez comentariile și întrebările puse. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Steinruck. apoi domnul Popakis. Doamna Steinruck. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru. Am avut ocazia în săptămânile trecute de a discuta pe marginea raportului eh, pe care îl pregătesc. Acum, întrebările mele se vor referi la raportul privind uh, schimbările sociale și uh, inovare. Un raport pe care Parlamentul European dorește să-l promoveze și să-l redacteze. Știți prea bine că comisia noastră, în mare majoritate a fost de acord ca în acest program privind inovarea să fie inclusă o nouă axă, o axă care să deservească combaterea șomajului în rândul tinerilor în Europa. Se tot vorbește despre această temă, însă, iată, din punctul nostru de vedere, acesta este un context în care putem, într-adevăr, să demarăm proiecte concrete și măsuri concrete. Mă bucur foarte mult că președinția cipriotă consideră combaterea șomajului în rândul tinerilor ca fiind uh, una dintre principalele sale ambiții. Și tocmai de aceea vreau să vă cer să ne sprijiniți în demersurile noastre. Putem să atingem obiectivele stabilite doar dacă vom ajunge la un consens cu privire la furnizarea de fonduri suplimentare în cadrul programului nostru. Vreau să-mi spuneți uh, care este părerea dumneavoastră cu privire la atitudinea unora dintre colegii dumneavoastră din uh, Consiliu în ceea ce privește acest program. Considerați că unii dintre colegii dumneavoastră ne vor uh, sprijini în demersurile noastre sau nu? A doua mea întrebare se referă la programul EURES. Comisia Europeană a propus ca din 2014 parteneriatele în regiunile transfrontaliere să fie incluse în fondul social european. Deci finanțarea pentru aceste colaborări trebuie să fie incluse în uh, FSE. Dezbaterile purtate pe această temă în Germania au uh, ajuns la concluzia că o astfel de mișcare ar duce la o reducere, practic, a fondurilor alocate muncitorilor uh, din regiunile transfrontaliere. Așadar, chiar dacă vorbim despre o sporire a mobilității muncitorilor în sânul Uniunii Europene, iată că măsurile propuse de către com Comisie nu fac nimic altceva decât să uh, diminueze posibilitatea de mobilitate. Am fost ieri la o fabrică Mercedes și acolo mi s-a spus că toată lumea este absolut șocată uh, Uh, mi s-a spus că atât angajatorii cât și angajații din regiunile transfrontaliere au nevoie de mai multe fonduri, de mai multă asistență. Și tocmai de aceea cei de la fabrica Mercedes uh, spuneau că sunt uh, uimiți, șocați de această propunere de, uh, care va duce practic la scăderea fondurilor alocate tipului acestuia de parteneriate. Uh, toată lumea spune că parteneriatele din zonele transfrontaliere trebuie să rămână în programul EURES și uh, nu putem decât să vă rugăm să ne sprijiniți uh, în această idee. Euh, domnul Poupakis. După care domnul Cristensen. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, η ανάληψη Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă ministru. Faptul că ați preluat președinția Consiliului în acest moment este un lucru foarte important, mai ales că acum economia europeană și societatea trec prin schimbări rapide. Dacă analizați hotărârile Consiliului din ultimul timp, ultimul Consiliu European, sunt foarte importante, dar rămân problemele care necesită o atenție foarte mare, mai ales uh, combaterea sărăciei, șomajul, susținerea unor locuri de muncă decente și de calitate și siguranța lucrătorilor. Dacă ne gândim la propria mea țară, uh, în care o, uh, fiecare a doua persoană, fiecare a doua persoană tânără nu are loc de muncă, când toată populația suferă de sărăcie și vedem foarte multe sinucideri provocate de mizeria umană. Este o imagine cumplită, tremurătoare. Mă întreb ce va face președinția cipriotă pentru a da un imbol dialogului social. Ce putem să facem să sporim ocuparea tineretului este foarte importantă în Europa, mai ales a celor cu venituri mici uh, care se confruntă cu această situație. Sigur, statele membre sunt toate strâns legate unele de altele și vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră. Cred că vom avea de profitat cu toții. Mulțumesc! Încă doi intervenienți dacă vreți domnul Christiansen și do- doamna Morie Jarti. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentare. Cred că a fost foarte clar când v-ați referit la directiva privind detașarea lucrătorilor și punerea ei în aplicare, dar nu cred că a fost foarte clar ce a spus apropo de regulamentul Monti 2. Aveți dreptate că are un cartonaș galben din partea statelor membre, dar aș dori să-mi spuneți părerea dumneavoastră despre regulamentul Monti 2. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebare scurtă și precisă, doamna Morie Jartier. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Am două întrebări. Prima privește Fondul Social European asupra căruia n am pronunțat în comitetul, comisia noastră săptămâna trecută. Votul comisiei arată că dorim împotriva compozițiilor Consiliului să facem astfel încât 25% din fondul de coeziune să fie îndreptat către Fondul Social European, că clauza de cauzalitate macroeconomică să nu se aplice Fondului Social European pentru a evita dubla penalizare a salariaților care sunt cei mai depărtați de locul de muncă și ca 20% din Fondul Social European să fie consacrat luptei împotriva sărăciei. Cum, care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de aceste trei puncte la care ținem în mod special? A doua întrebare pe care vi-o pun se referă la noua directivă asupra câmpurilor electromagnetice. Directiva din 2004 includea într-o globalitate abuzivă tot materialul medical și în special um, um, aparatele pentru remeneuri uh, Uh, va trebui să reluăm acest text astfel încât toți cetățenii europeni să poată dispune în, de aceste examene medicale indispensabile, lăsând în același timp dispozițiile necesare pentru sănătatea Uh, lucrătorilor. Cum vă veți atela la acest, uh, înhăma la acest uh, șantier? Ați vorbit de egalitatea între oameni și între bărbați și femei, ați vorbit de egalitatea salariilor, ori aș vrea să vă întreb ce vreți să faceți în domeniul egalității carierelor, care sunt mult mai plate, să zicem, pentru femei decât pentru bărbați, și ce vreți să faceți în domeniul egalității primelor. Mulțumesc! Doamna ministru, o să vă dau uh, cuvântul din nou, dar aș vrea să fac o adăugire. Această comisie a votat împotriva condiționalității macroeconomice, nu numai în ceea ce privește Fondul Social European, dar și asupra regulamentului în general. Nu vrem condiționalitate macroeconomică pentru niciun fond uh, structural. Este hotărârea pe care am luat-o adoptând uh, raportul colegului nostru. Consider că este vorba de o problemă mult mai transversală. Vă dau cuvântul să răspundeți la aceste patru întrebări și vreau să vă mai spun că mai sunt încă cinci persoane care vor lua cuvântul. Mulțumesc! ξεκινήσω την απάντηση μου από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία γιατί ήταν παράλληλα. Mulțumesc foarte mult. Voi începe cu câmpurile electromagnetice, deoarece am eh, omis să comentez asupra lor eh, ca răspuns la întrebările anterioare. Și să vă, vă spun care este poziția noastră. Ținând cont de faptul că în timpul președinției daneze am ajuns la o bază care ne permite să mergem înainte. Intenția noastră este să continuăm și să creăm cadrul legislativ care să ne ajute să protejăm lucrătorii de câmpurile electromagnetice. Acesta este scopul directivei. În același timp, trebuie să avem ceva în vedere Doamna uh, eurodeputat a comentat asupra acestui lucru și anume nevoia ca echipamentele medicale să fie analizate cu multă atenție, mai ales scanerele și echipamentele pentru rezonanță magnetică. Nu sunt expertă și nici nu pretind că sunt expertă în ceea ce privește aparatura pentru rezonanță magnetică, dar Trebuie să găsim un echilibru între siguranța celor care lucrează în mediul acela pe de-o parte și nevoia de a folosi aceste echipamente eh, și nevoia de a le folosi într-o manieră sigură, într-un cadru corect. Să trecem acum mai departe la celelalte întrebări. Programul pentru inovare și schimbare socială și modificările care au fost uh, propuse de Parlamentul European și observațiile făcute de Parlamentul European. Este uh, un dosar de care v-ați ocupat direct dumneavoastră. Nu avem mandat din partea Consiliului în acest domeniu. Să vedem uh, ce facem de acum încolo. Negocierile privind mandatul vor începe după vacanța de vară, dar în acest moment aș dori să accentuez un aspect. Nevoia ca regulamentul acesta să uh, ajungă să arate într-un fel în care să poată duce la îndeplinirea obiectivelor principale – adică să încurajeze coeziunea socială, ocuparea forței de muncă și inovarea. Așa cum spune și titlul lui, de fapt, uh, ne va oferi niște orientări generale, o îndrumare în acest domeniu. Cât privește întrebarea care a fost pusă despre lucrătorii din zonele transfrontaliere, Vreau să spun că uh, este un element important al felului în care înțelegem noi mobilitatea, un alt principiu fiind egalitatea. Vin dintr-o țară, cum spuneam, unde există un număr mare de lucrători care au venit din alte state membre ale Uniunii Europene. Și avem experiență în acest domeniu. Așa că înțelegem foarte bine nevoia de cooperare între statele membre. pentru a putea regla lucrurile corect. E nevoie de transparență, de spirit de cooperare, ca să ne asigurăm că avem toate instrumentele necesare pentru a putea face față cerințelor fundamentale, astfel încât mobilitatea să fie posibilă. Înțeleg sigur pe deplin și accept pe deplin ideea și preocuparea generală, mai ales uh, în ceea ce privește membrii acestei comisii. Știu, îmi dau seama că e nevoie să întreprindem acțiuni urgente pe termen scurt care să ne permită să reacționăm la nevoile presante cu care se confruntă Uniunea Europeană. De aceea, prezidenția cipriotă a hotărât să se concentreze pe uh, șomajul în rândul tinerilor și vom avea o reuniune specială a Consiliului dedicată acestei teme. Eforturile noastre se vor concentra pentru a folosi pe deplin instrumentele pe care le avem la îndemână și vreau să mă refer în mod special la pachetul privind ocuparea forței de muncă. Dacă analizați conținutul acestui pachet, se vede că se acordă accent sectoarelor economiei, cum ar fi o economie curată și creierii de locuri de muncă în domeniul sănătății. Locuri de muncă în informatică și tehnologia comunicării, pentru că noi considerăm că acestea sunt domenii îndreptate către viitor, care privesc în viitor sunt uh, politici care vor redefini Europa în ce privește crearea de locuri de muncă. Nu cred că există rețete sau soluții care pot fi impuse de Consiliu, uh, numai de Consiliu. Și nu cred că nici Comisia nu poate face, uh, să, nu, nu ne poate oferi un panaceu. Trebuie însă să contribuim cu toții pentru ca în toate politicile noastre să fie inclusă și componenta de creare de locuri de muncă. Să avem o viziune clară asupra domeniilor uh, care sunt promițătoare pentru viitor, pentru a putea folosi politicile într-o manieră sinergetică, pentru ca toate lucrurile acestea să colaboreze și să creeze locuri de muncă în viitor. E foarte important să alegem exact accentele și să putem să colaborăm și să alegem acele politici care au impact asupra creării de locuri de muncă. Vom folosi aceeași perspectivă uh, și pentru parametrii care se aplică siguranței locurilor de muncă și face parte din pachetul privind uh, ocuparea tineretului, de exemplu. Există un domeniu întreg de, de muncă nereglementat, de, de activitate neînregistrată. Și aici trebuie să continuăm să fim vigilenți pentru a combate uh, activitatea, munca nereglementată și neînregistrată. Să trecem acum la sărăcie și la excluziunea socială se combină cu întrebările despre Fondul Social European. Negocierile privind cadrul financiar multianual uh, se desfășoară în acest cadru. Este un proces întreg de negociere. Fondul Social European, bugetul pentru Fondul Social European face parte din această imagine totală. Președinția cipriotă consideră că acest fond, Fondul Social European, este un instrument foarte important care poate promova crearea de locuri de muncă și ocuparea forței de muncă și instrumentele care să combată sărăcia și ex excluziunea socială. Vrem să ne asigurăm că Fondul Social European va avea finanțarea necesară pentru anii următori, astfel încât să-și joace rolul eficient. Și pot să vă asigur că aceste probleme aduse în discuție de noastră, doamna președinte și doamna Moran Chartier, vor fi discutate în timpul președinției cipriote care va negocia uh, cadrul financiar multianual. Regulamentul Monti 2 uh, este o chestiune uh, în care nu putem decât să așteptăm reacția comisiei. În nume personal pot să vă spun că uh, miniștrii din Cipru care se ocupă de această chestiune, uh, pentru miniștrii din Cipru care se ocupă de această soluțiune, vrem să ne asigurăm că se respectă drepturile fundamentale, dreptul la acțiunea sindicală, uh, dreptul la un proces colectiv și, bineînțeles, știm că există cadre naționale diferite în statele membre și trebuie să nu uităm că există multe variante pe parcursul acestei discuții. Sunt absolut convinsă că toate trăsăturile specifice ale statelor noastre vor fi incluse de comisie pentru a putea să ajungem într-un fel la niște pași înainte. Cât privește cariera și construirea carierei, este o dimensiune importantă. De asemenea, este foarte important să eliminăm diferențele salariale bazate pe uh, sexul lucrătorilor. Lucrătorii trebuie să se poziționeze în lumea muncii uh, astfel încât uh, să se poată bucura de toate drepturile. Uh, lucrul acesta nu poate fi rezolvat numai prin intermediul legislației și nici nu este o chestiune care poate fi rezolvată prin politici de ocupare a forței de muncă. Sunt și alți factori care uh, sunt avuți în vedere. Uh, am avut o întâlnire cu Ministrul Justiției și Ordinii Publice și a reieșit foarte clar, eu știu, la Comisia Libe, de exemplu, că uh, problema egalității dintre sexe este o problemă generală uh, avută în vedere la diverse configurații, formațiuni ale Consiliului. Toate chestiunile astea care țin de egalitatea dintre bărbați și femei sunt discutate peste tot, iar în politica de ocupare a forței de muncă trebuie să punem accentul pe locurile de muncă pentru femei. Și când mă refer la locurile de muncă pentru femei, uh, trebuie să ne gândim la calitatea, la dimensiunea calitativă a activității femeilor. Trebuie să fie o serie întreagă de activități, iar Fondul Social European este important pentru atingerea acestui echilibru în domeniul muncii, pentru că e foarte greu de ajuns aici la un echilibru. Sunt politici pe care le putem folosi, cum ar fi inițiativele pentru angajarea unui număr mai mare de poziții, în, în, unui, unui număr mai mare de femei, mă scuzați, în uh, pozițiile de conducere. Vă mulțumesc. Doamna Rapti și apoi doamna Blinkeviciute. Doamna Rapti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω την Υπουργό. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doamnă ministru, vă mulțumesc pentru prezența alături de noi. Este o plăcere pentru mine să discut cu uh, o doamnă ministru. Mi-ar plăcea să existe mai multe doamne ministru. Da. Temele pe care le tot discutăm sunt uh, importante. Pentru a le rezolva, însă, din punctul meu de vedere, e nevoie de avizul Parlamentului. Parlamentul trebuie să fie implicat de fiecare dată. Vreau să fac două comentarii vreau să vorbesc uh, pe de o parte despre câmpurile electromagnetice, în special pentru că sunt raportorul din umbră al socialiștilor pe această temă. Deci, vreau să vă pun o întrebare cât se poate de clară cu privire la câmpurile electromagnetice. Impactul acestor câmpuri asupra muncitorilor Există două lucruri diferite aici. Avem uh, efectele pe termen lung ale expunerii și efectele pe termen scurt ale expunerii. Mi se pare că nu avem la dispoziție un studiu științific care să ne arate cât se poate declar că expunerea pe termen scurt la câmpurile electromagnetice are efecte negative. Socialiștii și democrații din Parlamentul European sunt de părere că avem nevoie de studii științifice de fiecare dată. Trebuie toate deciziile noastre trebuie să se bazeze pe avizul oamenilor de știință. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă aveți de gând să, comi- uh, să comisionați un astfel de studiu cu privire la efectele pe termen scurt ale expunerii la câmpurile electromagnetice. Știm cu toții că există lacune uh, legislative și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă intenția președinției cipriote este aceea de a cere comisiei să exploreze problema nu doar a contractorilor, ci și a sub subcontractorilor, pentru că avem mari probleme în Europa în ceea ce îi privește pe sub, eh, subcontractori. Aceasta era a doua întrebare. Și acum, în încheiere, dați-mi voie să vă spun că am mari așteptări de la președinția cipriotă. Sunt convinsă că această președinție va fi încununată de succes. De asemenea, permiteți-mi să pornesc de la cele spuse de colegul Pupakis. Cuvintele sale sunt uh, deosebit de importante și reflectă uh, într-o manieră cât se poate declara, atitudinea Parlamentului European în ceea ce privește combaterea uh, șomajului și în ceea ce privește uh, crearea de noi locuri de muncă. Mulțumim, doamna Blinkeviciuta. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Vă mulțumesc pentru introducerea pe care ați uh, realizat-o. Ați preluat președinția uh, Uniunii Europene într-un moment de criză economică, o criză economică care a afectat viața multora dintre cetățenii europeni. Deci, acesta fiind contextul, e clar că următoarele șase luni vor fi foarte dificile mm. pentru dumneavoastră. Uh, să nu uităm că în următoarea perioadă vom avea negocieri pe uh, CFM pentru perioada 2014-2020 și în contextul acesta al negocierilor pe CFM, cu siguranță Uh, va trebui să discutați cu noi, uh, cu Parlamentul European. Iar în acest, context, uh, în acest sens, dați-mi voie să vă pun câteva întrebări legate de Fondul European de Ajustare la Globalizare. Nu e prea clară poziția Comisiei, nici a Consiliului, de altfel, în ceea ce privește fondul acesta. Sunt încântată de faptul că președinția cipriotă pune accent în programul său pe uh, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Multe persoane la nivel european se, com- uh, se confruntă cu sărăcia și uh, cu excluziunea socială și avem nevoie de instrumente pentru eliminarea acestor, acestor tipuri de flagel. Dar pentru a lupta împotriva sărăciei avem nevoie de locuri de muncă. Dumneavoastră spuneați că președinția cipriotă va promova crearea de locuri de muncă de calitate, nu doar de locuri de muncă. Și tocmai de aceea dați-mi voie să vă întreb care sunt măsurile pe care le-ați prevăzut pentru următoarele luni, măsuri care trebuie să care ar trebui să promoveze acele locuri de muncă de calitate? Care sunt măsurile pe care le-ați prevăzut pentru flexicuritate? Sau în ceea ce privește flexicuritatea? Și uh, încă ceva, mai mult, ca, mai, mai mult ca sigur știți că există angajați care, cu toate că lucrează, sunt uh, afectați de sărăcie. Care sunt, uh, păr, care sunt măsurile pe care le-ați pe, prevăzut pentru uh, sporirea salariilor minime în uh, Uniunea Europeană? A treia întrebare se referă la pensii. Cu toții ne dorim uh, ca sistemul de pensii să fie unul uh, potrivit. Dar ce mă îngrijorează e următorul lucru. Multe dintre statele membre au sporit uh, sau au ridicat vârsta de pensionare. Dar cu toate acestea, nu sunt multe state membre care să fi pus în aplicare programe care să aibă drept obiectiv creșterea locurilor de muncă adresate persoanelor în vârstă. în, în curând, aceasta, acest, acest uh, context trebuie neapărat cercetat de noi. Nu e așa, doamnă ministru? Uh, Madame... Doamna Zuber, apoi. Doamna Znobdiescă. Doamna Zuber. Obrigada, Sra. Presidente. Uh, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença da Sra. Ministra. Muito obrigada, Mulțumesc, doamna ministru, pentru prezența dumneavoastră la ședința noastră. Am ascultat o expunere care ne-a vorbit de protecție socială și de protecția lucrătorilor cu o abordare transversală atunci când vorbim de macroeconomie. Uneori se uită unele componente și vreau să vă pun o întrebare legată de crearea de posturi de muncă, locuri de muncă. Dar înainte vreau să fac o observație. Astăzi se vorbește de crearea de locuri de muncă și se spune că este o necesitate vitală pentru economie, dar și pentru progresul social. Ca să îmbunătățim viața tuturor cetățenilor. Aceste vorbește mult de crearea de locuri de muncă, dar nu se vorbește de distrugerea, de eliminarea unor posturi de muncă. Este logic să spunem că trebuie să creăm locuri de muncă, uh, dar și că în același timp trebuie să suprimăm altele. Există totuși o eliminare zilnică și masivă, și aici dau exemplu Portugaliei, unde de un an, pentru o singură zi, uh, au dispărut 558 de locuri de muncă, așa încât este inutil să ne lansăm într-o cursă nebună pentru crearea de locuri de muncă dacă nu rezistăm, pe de altă parte, suprimării locurilor de muncă. Există trei cauze pentru acest lucru. Întâi de toate, statul care închide unele servicii publice, desfințează unele servicii publice, pe de altă parte, piețele interne, aș spune, contragerea, contracția economică, astfel încât multe uh, întreprinderi nu dispun de lichidități și trebuie să închidă, să-și uh, oprească activitatea sau să dea afară muncitorii. Ar trebui ca întreprinderile să fie susținute la diverse niveluri, nu este vorba numai de IMM-uri, uh, și ar trebui, pe de altă parte, să ridicăm salariile astfel încât consumul uh, în interiorul țării să fie menținut. Există și concedierile masive, pe de altă parte, care sunt uh, datorate faptului că acest, acestea sunt o, o soluție mai puțin costisitoare dincolo de crearea de locuri de muncă, ar trebui să vedem care sunt um, cauzele suprimării zilnice a unor locuri de muncă. Deci este vorba de o cursă care este absolut nebunească și care este departe de a fi rațională. Consolidarea Fondului Social European, programul Progres, RES, toate aceste programe, care sunt de altfel foarte importante, trebuie să recunoaștem pentru promovarea uh, ocupării, dar ar trebui să consolidăm și uh, bugetul comunitar în același timp. Am arătat astfel că suntem uh, țările mai uh, bogate, suntem solidare cu țările mai defavorizate, pentru că ele au fost lovite din plin de uh, uh, urmările acestei piețe interne europene. Așadar, trebuie să inversăm un proces care este din ce în ce mai frecvent. Des, desfințarea posturilor de muncă des, destinate persoanelor mai în vârstă, care au trecut de 50 de ani pe de altă parte și uh, pe de altă parte, posturi care sunt prost plătite. Așadar, dăm afară persoanele cele mai în vârstă, care au locuri de muncă stabile și înlocuim cu tineri care au contracte mai prost plătite, care dispun de mai puțină securitate socială, ceea ce mă face să cred că a crea locuri de muncă pentru tineri nu poate să treacă prin această ecuație. Nu are niciun sens. Și, pe de altă parte, niciun fel de viitor. Asta nu reprezintă niciun fel de progres social nici pentru lucrători, nici pentru umanitate, când vedem care sunt achiurile sociale astăzi. Doamna Iazloviețca Apoi, Frederic Darden, dar vă rog să fiți foarte scurs pentru că am depășit deja timpul care era alocat uh, acestei uh, reuniuni. Doamna ministru trebuie să răspundă și dânsa. Doamna Jaslovet. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam się przyłączyć do podziękowań. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ca și uh, colegii mei. Vreau să-i mulțumesc doamnei ministru pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Ați vorbit despre priorități și despre prote- protejarea muncitorilor detașați. Dați-mi voie să vă întreb în ce stadiu se află lucrările cu privire la regulamentul referitor la detașarea muncitorilor și care sunt aspectele problematice. A doua mea întrebare se referă la Fondul Social European. Săptămâna trecută am uh, promulgat în cadrul Parlamentului European uh, un uh, regulament. Până în momentul de față, însă, iată, nu se știe exact cum este folosit, de fapt, Fondul Social European. El ar trebui, în esență, să creeze noi locuri de muncă, noi locuri de muncă de calitate și sigure. Uh, noi pornim de la premisa că minimum 25% din, uh, dintre, din fondul uh, FSE ar trebui să fie folosit pentru crearea de noi locuri de muncă. Dar, din păcate, iată, la nivel național există prea, puțin, uh, prea puține fonduri pentru cofinanțare. Prin urmare, FSE este prea puțin folosit. Deci, vreau să vă întreb dacă FSE va folosi, într-adevăr, într-o manieră clară, acest uh, fond social european. Urmează domnul Dardean. Mulțumesc, doamnă președinte. Vor fi foarte scurt pentru că s-au pus deja multe întrebări și temele la care mă, vreau să mă refer au fost abordate. Mulțumesc întâi de toate, doamnă ministru, pentru prezența dumneavoastră, pentru expunerea făcută și pentru răspunsurile date până acum. Așa cum s-a spus în plenara de la Strasbourg, una dintre principalele provocări pentru lunile ce vin este acest cadru de financiară multianual și la nivelul ăsta câteva teme structurale, cum ar fi fondurile sociale fondurile structurale. Trebuie ca acestea să acopere ansamblul teritor teritoriului Uniunii și insist asupra importanței acestui instrument, mai ales în regiunile în tranziție. Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră asupra acestui mm, aspect. Știu că este un aspect care nu a întrunit unanimitatea în fructurile structurale există, bineînțeles, Fondul Structur- Social European, așa cum au spus uh, colegii mei, este important ca acesta să dispună de uh, anumite procentaje importante, mai ales pentru a lupta împotriva sărăciei. O altă temă socială în cadrul uh, cadrului financiar multianual este fondul de ajustare la globalizare. Aș vrea să știu care este posibilitatea de a transforma acest uh, fond într-un instrument de restructurare și într-un instrument mai mult mai larg decât este el la ora actuală. Știu că există anumiți membri ai Consiliului care sunt mai degrabă în favoarea dispariției lui. În sfârșit, ultima temă, cea a pensiilor. Știu că anumiți membri ai Consiliului sunt obsedați de creșterea vârstei la care se uh, iese la pensie, plecând de la ideea că oamenii au o speranță de viață mai mare, dar eu cred că trebuie să privilegiem creșterea acestei ieșiri la pensie, dar în același timp să-l facem să corespundă cu uh, vârsta actuală și mai ales uh, Uh, aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră vis-a-vis de această temă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă ministră. Vă rog să răspundeți pe scurt la toate aceste întrebări, dar cred că pentru dumneavoastră era un fel de a lua pulsul care, opiniilor membrilor comisiei noastre, pentru că în curând ne vom vedea la Nicosia. Mersi. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποκρινόμενη στην παράκλησή σας, θα προσπαθήσω Mulțumesc foarte mult, președinte. Uh, am înțeles foarte bine ce ați spus despre timp. Vreau să răspund la câteva din întrebările puse, pentru că mi s-au adresat din nou întrebări despre câmpurile electromagnetice și despre alte subiecte. Uh, la chestiunile acestea tehnice vă voi da niște răspunsuri scrise la timpul potrivit. Acum, uh, este foarte clar că politicile pe care le vom uh, pune în practic vor interacționa cu alte politici complementare. Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale uh, vor trebuie să se bazeze pe efortul de a crea locuri de muncă, dar este la fel de important să continuăm eforturile și să ne asigurăm că există resurse în aceste politici. Trebuie să ne asigurăm că, se, că avem protecția socială necesară pentru populația care o duce foarte greu. Cât privește flexibilitatea și siguranța, și asigurările sociale, cred că trebuie să ajungem la un echilibru. Trebuie să punem accentul pe dialogul social și fiecare țară își organizează dialogul social într-o altă manieră. Când se pune problema organizării consultărilor între guverne și cele, cele două părți ale, din domeniul respectiv, Uh, lucrul acesta depinde de nivelul de dificultate. Trebuie să ne asigurăm că se merge în aceeași direcție și că nu uh, sunt zguduite din rădăcini drepturile jucători, uh, drepturile lucrătorilor. Trebuie să ne asigurăm că drepturile lucrătorilor nu sunt subminate de legislație europeană și lucrul acesta este valabil și când vorbim de subcontractanți, subcontractanți și contractanți. E vorba de drepturi care decurg din relația dintre angajat și angajator. Sigur că există prerogative diferite care țin de statele membre, dar în același timp statele membre trebuie să aibă mecanismele necesare care să uh, asigure faptul că aceste standarde obligatorii se respectă, mai ales în ce privește garanțiile sociale, cât privește pensiile și vârsta de pensionare sau prelungirea carierei sau uh, prelungirea perioadei pe care o petrece omul muncind. Lucrul acesta S-a discutat și la nivelul Consiliului, s-au făcut mai multe propuneri și așteptăm uh, concluziile Consiliului privind pensiile. Dar lucrul cel mai important trebuie să fie nivelul de durabilitate și sunt de foarte sensibil față de nivelul de pensionare. Cipru are un număr mare de persoane sărace, de oameni săraci, uh, pensionați și avem o, o mare răspundere fa- față de acest segment al populației ca să ne asigurăm că nivelul lor de pensionare este suficient de înalt ca să poată trăi. Sunt două principii care trebuie puse în aplicare. Este de responsabilitate, ține de responsabilitatea și competența statelor membre și trebuie să existe politici aliniate la situația demografică și la situația economică și socială din țara respectivă. Sigur că e nevoie de politică și de aceea politicile de ocupare a forței de muncă sunt foarte importante. Și trebuie ca și celelalte politici să fie organizate astfel încât lucrătorii să poată folosi resursele de formare profesională și să aibă posibilitatea să rămână angajați o lungă perioadă de vreme. Deci trebuie să ne asigurăm că locurile de muncă sunt durabile, ceea ce este fundamental când vorbim uh, de o pensie vie, dincolo de un salariu viu. Deci trebuie să existe o continuitate a locurilor de muncă și o continuitate a faptului că oamenii pot să lucreze un timp îndelungat, deci trebuie să existe perspectiva unei pensii vii la sfârșitul activității. Vă mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat posibilitatea să răspund cât am putut mai bine la multitudinea de întrebări care mi-a fost adresată, iar, ă, dar în numele meu și numele echipei mele vreau să vă spun că am ascultat ă, cu multă atenție, am luat pulsul acestei comisii, ceea ce ne va ajuta să ne ghidăm activitatea în următoarele șase luni. Poate că n-am reușit să răspuns la toate întrebările, dar voi răspunde la timpul potrivit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna ministru. Ne vom întâlni peste două zile la Nicosia pentru un Consiliu pe care îl prezidați și unde eu îi voi eh, reprezenta pe membrii comisiei și apoi vom avea, bineînțeles, ocazia să ne revedem la sfârșitul lui august. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste elemente și Uh, și suntem conștienți de importanța sarcinii dumneavoastră și comisia noastră va încerca să vă sprijine în măsura în care împărtășim orientările Consiliului și sperăm că acesta să fie situația pentru cele mai multe uh, dintre proiectele dumneavoastră. Mult succes și mult curaj! Chers collègues, nous en venons, nous... Ne continuăm lucrările și ajungem la punctul 21. Voi da cuvântul, vă rog, liniște. Cei care vor să părăsească sala să o facă în liniște, astfel încât raportarea noastră, doamna Kinga Gantz, să poată să intervină și să ne prezinte amendamentele la proiectul ei de aviz asupra programului Europa Creativă. Doamna, doamna raportor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Europa Creativă este succesorul, este programul derivat dintr-o serie de alte programe, precum Europa Mundus, etc. Noi avem uh, puterea de a crea un aviz. De ce? Pentru că industria aceasta creativă este un sector economic foarte important. Poate genera noi locuri de muncă, și uh, tocmai de aceea ar trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru a ajuta sectorul să se adapteze la noi legi, circumstanțe implicate de globalizare. Am, avem 38 de amendamente. Șapte membri ai comisiei au depus aceste amendamente. Acești șapte colegi vin mai mult sau mai puțin din toate grupurile politice. Amendamentele se referă la întărirea sectorului creator, astfel încât acesta să poate deveni un sector uh, important la nivel economic. Amendamentele se referă de asemenea la programele vocaționale și de form- formare, se, uh, se referă la accesul uh, in, antreprenorilor în sectorul creator, uh, creator la fonduri. Uh, de asemenea, se referă sau se face referire în amendamente la monitorizarea calității locurilor de muncă create, la uh, promovarea unui dialog cu toți actorii uh, implicați. La rândul nostru am uh, depus amendamente care se referă la posibilitatea acordată micro-întreprinderilor și tinerilor antreprenori uh, și a operatorilor din industria creativă care vin dintr-un din straturi defavorizate. Vorbim de asemenea despre diferitele regiuni și despre necesitatea de a lua în considerare evoluțiile diferite ale regiunilor uh, în uh, ceea ce privește deciziile noastre. Am început să discutăm amendamentele. Am încercat să creăm amendamente de compromis pe care vi le vom pune la dispoziție. Uh, avem de gând de asemenea să organizăm o întâlnire a raportorilor din umbră cândva în septembrie, pentru că, iată, vacanța de vară ne bate deja la uh, ușă. Pe 19 septembrie vom avea votul în comisie. Cam atât despre raport. Dar bineînțeles că sunt deschisă tuturor comentariilor, dacă există comentarii. Dacă nu există, vă asigur că vă vom trimite cât mai curând cu putință amendamentele de compromis. Mulțumesc foarte mult! Există cereri de intervenție, domnul Becker. Eh, vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc pentru calitatea colaborării. Sunt raport, eh, raportor din eh, umbră și am colaborat foarte, foarte bine cu doamna raportor. Vreau să-i mulțumesc pentru deschidere. Mă bucur uh, că în uh, propunere uh, aspectele esențiale sunt foarte bine puse în evidență. E vorba acolo despre mobilitate, despre ajutarea micilor întreprinzători. Este vorba despre asigurările sociale care trebuie să fie oferite celor activi în domeniul creator. Este vorba de asemenea despre oportunitățile oferite, care trebuie să fie oferite persoanelor cu handicap. Iată, Uh, toate aceste puncte esențiale sunt bine, bine puse în uh, evidență în uh, propunerea doamnei raportor. Eu sunt membru de asemenea al Comisiei Cult și tocmai de aceea cultura, arta, din punctul meu de vedere, sunt esențiale. Sunt un fel de cal- catalizator care trebuie să fie folosit pentru promovarea tinerilor. Tocmai aceste uh, tot, tot în, uh, în calitatea mea de membru al uh, Comisiei Cult vă pot spune că educația trebuie, trebuie neapărat să fie accentuată și importanța educației trebuie neapărat să fie accentuată în acest raport. Mulțumesc, dorește și altcineva să intervină, nu este cazul, așa încât vă propun, nu, Doamna raportor are toată vara la dispoziție să ne trimită amendamentele de compromis pe care le vom uh, analiza pe 17 septembrie și le vom vota a doua zi, iar raportul va fi adoptat pe 9 octombrie. Vă mulțumesc, doamna raportor. Trecem acum la punctul 19 din ordinea de zi și dau cuvântul doamnei Blinkeviciute ca să vedem proiectul de aviz privind Erasmus pentru toți, program al Uniunii Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În perspectivele financiare 2014-2020, Comisia propune să avem un singur program integrat numit Erasmus pentru toți în locul celor șapte programe diferite. Nouăsprezece miliarde de euro sunt oferite pentru acest program. Dacă bugetul va fi aprobat, atunci el va fi cu 70% mai ridicat decât bugetul total alocat celor șapte programe în ziua de astăzi. Deci, iată un lucru care trebuie să fie salutat. Comisia noastră are rolul de a depune amendamente care să vizeze ocuparea. Celelalte aspecte uh, legate de Erasmus pentru toți vor fi uh, tratate de alte patru și anume comisii ale, comis, ale Parlamentului European. În ceea ce privește avizul uh, comisiei noastre, nu pot decât să vă spun că am discutat despre numele, uh, titlul programului, există opinii divergente. Din cât am înțeles, Doris Pac de la Comisia pentru Cultură este de acord cu titlul propus. Uh, eu personal nu cred că a noastră comisie ar trebui să se ocupe de acest aspect. Uh, cred că ar trebui să ne concentrăm mai degrabă pe conținutul uh, regulamentului. Ar trebui să ne concentrăm asupra programului, asupra structurilor, ce ar trebui să fie clare și ar trebui să ne ocupăm de finanțare, de problema finanțării. Iată de ce eu nu propun un titlu alternativ pentru acest program. Uh, în ceea ce privește subprogramele, am sugerat câteva titluri și bineînțeles că Comisia pentru Cultură va putea să schimbe sau să ia în considerare propunerile noastre în acest sens. Se pune accent pe, pe solidizarea relației între educație și uh, locuri de muncă, între combaterea sărăciei și locurile de muncă. Deci mergem dincolo de ambițiile UE 2020. De asemenea, propunem modificarea secțiunilor propuse de către comisie. Uh, deocamdată, vreau ca, eu personal vreau ca activitățile pentru tineret să fie create, să fie incluse într-o secțiune separată. Iată diferența dintre propunerea mea și propunerea comisiei. De asemenea, propun uh, separarea uh, sau includerea unor secțiuni care să vizeze uh, învățământul în rândul persoanelor în, în vârstă, uh, de asemenea, uh, cer ca învățarea pe termen lung, educația pe termen lung să fie inclusă într-o uh, secțiune separată. Deci, iată, iată că Există între, divergențe între propunerile mele și propunerile originale ale Comisiei. Eu sunt de părere că trebuie să, încerc, să încercăm a atrage cât mai mulți tineri, cât mai, mult, uh, mai multe persoane în vârstă și să promovăm uh, educația pe termen lung. Deci eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe toate subsectoarele educației și să vorbim despre obiectivele acestora. Acum, în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și statele terțe, în ceea ce privește IT-ul și uh, formarea persoanelor în vârstă, dați-mi voie să vă spun că asociațiile uh, lucrătorilor se întreabă de ce mobilitatea în domeniul învățământului este, se adresează doar uh, tinerilor. Deci, tocmai de aceea cred că e rolul nostru acela de a ne apropia mai mult de dorințele cetățenilor. Deci vrem ca programele de, de, de schimb să fie și programele educaționale să fie deschise și uh, persoanelor în, în vârstă. 56% din buget uh, va trebui să fie uh, supus atenției Parlamentului. Deci Parlamentul poate să uh, ia o decizie doar asupra 56% din buget. Asta eu nu înțeleg. De ce cealaltă jumătate a bugetului va fi dis- distribuită după bunul plac al Comisiei fără ca avizul Parlamentului să fie cerut? Deci eu cer ca acest procent să fie, să fie crescut până la 81, poate că vor exista și alte propuneri alternative, dar sugestia mea este aceea de a, a aloca mai multe fonduri uh, IT-ului și uh, formării uh, adulților, uh, Uh, e inacceptabil ca doar 2% din buget să se, să se adreseze formării adulților în contextul în care tendințele demografice sunt cele pe care le cunoaștem. Mai apoi, agențiile naționale care vor administra uh, programul eu sugerez că statele membre ar trebui să aibă dreptul de a decide câte agenții naționale uh, trebuie să existe o, unele state membre vor avea sub, nevoie de doar o instituție, altele poate că vor avea nevoie de mai multe instituții, dar uh, decizia trebuie să fie luată la nivel, nivel național. În ceea ce privește programul Jean Monnet, uh, doar două instituții sunt menționate de către comisie. Uh, se, se face abstracție de lista inițială. Sunt de acord cu comisia că trebuie să promovăm cercetarea E important însă, tocmai de aceea, să nu sprijinim doar două institute, uh, și anume cele menționate de către comisii. Eu îmi doresc să oferim finanțare către șase institute, ca și în, actuala, în actualul uh, cadru financiar multianual. Astfel vom uh, garanta varietatea. În plus, sunt de părere că a noastră comisie ar trebui să se concentreze asupra tinerilor care nu au uh, prea multe oportunități la dispoziție. E important să spunem uh, în program cum se va lucra cu persoanele, cu tinerii care suferă din pricina excluziunii sociale. Uh, de asemenea, ar trebui să ne referim și la măsurile care vor fi luate prin intermediul program, prin intermediul acestui program uh, în favoarea persoanelor cu handicap, pentru că și aceste persoane trebuie să fie integrate pe piața forței de muncă. Sunt deschisă propunerilor colegilor și aștept cooperarea, sunt deschisă în fața cooperării constructive. Îmi doresc la finalul dezbaterilor să putem prezenta un aviz cât se poate de solid comisiei competente pe fond, și anume Comisia cult. Urmează domnul Becker. Doamna președintă, vă mulțumesc pe scurt. Vreau să spun că sunt uh, întru totul de acord cu multe dintre lucrurile menționate de către doamna raportor. Dați-mi voie să pun, uh, să accentuez două aspecte. Pe de o parte, evaluarea și uh, conceptul care stă la baza educației pe termen lung. E bine, uh, trebuie să ne detașăm de la atitudinea actuală care pune accent pe doar anumite categorii uh, de cetățeni. Acesta este primul uh, comentariu. Al doilea uh, comentariu se referă la buget. Sunt întru totul de acord cu doamna raportor. Este inacceptabil ca Parlamentul European să-și poată da avizul doar pe jumătate din bugetul alocat acestui uh, program. Cine vrea să mai intervină? Doamna Costello. And thanks to the report. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru acest raport excelent. Sunt într totul de acord cu recomandările făcute de doamna raportor. Am lucrat într-o agenție națională timp de 10 ani. Am fost director al agenției irlandeze care se ocupa de o serie de programe din domeniul educației pe termen lung și uh, Dată fiind experiența mea, dați-mi voie să vă spun că sunt într totul de acord cu toate cele spuse cu privire la uh, educația adulților. E inacceptabil ca doar 2% din bugetul alocat programului să fie alocat acestui uh, obiectiv. Vreau să spun uh, acum că nu pot decât să salut această propunere. Programul în sine este unul uh, benefic uh, și uh, ar trebui să existe un program separat uh, pentru tineret. Uh, mi se pare că e o greșeală includerea tineretului uh, aici, în, într-un program uh, umbrelă. În ceea ce privește numărul de agenții la nivel național, sunt de acord, principiul subsidiarității trebuie să se aplice. S-a tot uh, încercat, sau Comisia a tot încercat să oblige statele membre să facă ceva în acest sens, dar nu a reușit până acum și uh, Uh, nu e bine. Oare reprezentantul Comisiei vrea să intervină, dar înainte aș vrea să spun că nu sunt întotdeauna avocatul Comisiei Europene, dar dacă vrem să evităm dispersiunea, dacă vrem să dăm oarecare vizibilitate acestui program care este totuși una dintre politicile bune puse pe picioare la nivelul Uniunii Europene. Este un program care are mult succes și care are și o identitate bine definită, atunci consider că propunerea Comisiei pleacă de la această constatare. Erasmus este un vehicul bun prin care să putem vinde acțiunea Uniunii Europene. Uh, nu sunt expertă Uh, așa cum au, au fost cei care s-au exprimat înaintea noastră, dar Comisia Europeană cu, aceast, cu acest program dorea să uh, își mărească lizibilitatea, perimetrul de intervenție, fie în Comisia Cultură sau fie în Comisia noastră, am impresia că toți care Uh, trăiau din uh, uh, programele vechi, nu prea iubesc această nouă abordare. Dar cred că ar trebui să facem dovadă de mai multă inteligență și de mai multă dinamică vă mărturisesc că, din, că și noi ar trebui să ne preocupăm de situația tinerilor care sunt practic între câmpul de pregătire și cel al muncii dar nu sunt sigur că suntem cu ceea ce facem pe drumul cel bun pentru abordarea acestei probleme. Doamna Vasiliu, cred că uh, vroia să facă o pledoarie în favoarea concepției sale apropo de acest Erasmus pentru toți. I-am deschis uh, ușile cu multă bucurie dar niciuna dintre datele pe care le-am propus nu s-a potrivit cu agenda ei, dar eu rămân în continuare deschisă unei, unui schimb de opinii cu ea, poate chiar și la Strasbourg, dar date fiind, dat fiind calendarul, cred că o să fie ceva mai greu de organizat. Așadar, mă scuz că am uh, făcut o glosă pe marginea celor spuse și dau cuvântul uh, Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Știm care este contribuția Comisiei uh, amplă la noul program de educație care vrea să realizeze o legătură, după cum s-a spus deja, între educație și uh, piața muncii. Dați-mi voie să reacționez la câteva dintre comentariile făcute. Mai întâi de toate, abordarea integrată care stă la baza propunerii comisiei. Deci ce a vrut să facă comisia? Comisia a încercat să pune în aplicare o metodă, o, o metodă de abordare integrată. Suntem de părere că multe dintre problemele existente la nivelul uh, educației trebuie să fie rezolvate într-o manieră integrată. Dacă ne uităm la abandonul școlar, ne dăm seama că acest fenomen are efecte atât asupra sistemului de învățământ, cât și asupra uh, pieței uh, forței de muncă. Deci trebuie să găsim soluții. La fel și uh, problema persoanelor uh, care provin din din uh, medii dezavantajate. Aceste persoane uh, dezavantajate, practic, se în, sunt incluse în mai multe sectoare, sectorul uh, economic, sectorul um, educațional, etc. Iată, încercăm să creăm niște punți între diferitele sectoare. Deci asta este ideea, aceasta este ideea care stă în spatele propunerii noastre. Încercăm să avem o abordare holistică în adevăratul sens al cuvântului. Aceasta este diferența între propunerea actuală și subsectoarele care existau în trecut, subsectoare care practic subminau cooperarea între diferitele sectoare uh, afectate. Și iată, ajung la al doilea comentariu referitor la alocările minime. În comunicarea Comisiei uh, s-a încercat stabilirea unui procent care va fi oferit fiecărui sector în parte, iar această împărțire s-a s-a dorit a fi una echitabilă. Deci cei 2% sunt uh, practic fondurile care ne dorim ca uh, să, uh, care ne dorim ca să ajungă la sectorul vizat. Deci noi ne dorim ca cel puțin nivelul actual să fie garantat pe perioada 2014-2010, cel puțin, însă obiectivul nostru este acela de a oferi fonduri suplimentare fiecărui sector în parte. În al treilea rând, dimensiunea internațională care a fost uh, menționată de către raportor mă face să reacționez în următorul fel. Șapte programe au stat la baza noului program Erasmus pentru All Uh, pentru toți. Cinci dintre aceste programe inițiale aveau de-a face cu componenta internațională. Deci au existat uh, cinci programe care se refereau la uh, sfera internațională și iată, ele au fost uh, acum uh, unite. E important să punem accent pe această uh, dimensiune internațională. De ce? Pentru că instituțiile noastre de eh, învățământ eh, funcționează într-un context internațional. De asemenea, eh, toate instituțiile care sunt vizate de Erasmus pentru toți sunt, de asemenea, finanțate și prin alte, din alte instrumente o, o finanțare cât se poate declară stipulată în această propunere a noastră. În ceea ce privește acțiunile Jean Monnet, raportorul propune adăugarea a patru alte instituții. Cred că există o justificare cât se poate declară pentru propunerea comisiei. Și anume, aceasta este următoarea. Noi încercăm acum să promovăm excelența în domeniul educațional în domeniul învățământului. Există o mulțime de instituții europene în momentul de față care oferă servicii de calitate superioară și tocmai de aceea noi credem că uh, trebuie să stimulăm competiția între diferitele institute. Trebuie să, să le stimulăm pe institute uh, Uh, să intre în competiție una cu cealaltă uh, pentru ca, pe baza unor proiecte, să primească finanțarea de care au nevoie. Și tocmai de aceea am renunțat la ideea aceea de listă, pentru că ideea aceasta de listă practic nu stimulează competiția. Și acum dați-mi voie să reacționez la cele spuse de doamna președinte. Domnia sa se referea la valoarea adăugată europeană și la îmbunătățirea metodelor de acțiune uh, Noi uh, suntem conștienți de faptul că bugetul de care avem, pe care îl avem la dispoziție este unul unul scăzut, practic, în, în uh, termeni absoluți. Și tocmai de aceea banii pe care îi avem trebuie să fie bine folosiți. Iar, iată, propunerea noastră legislativă uh, încearcă să concentreze finanțarea asupra celor sectoare care, din punctul nostru de vedere, vor genera, într-adevăr, valoarea adăugată europeană. De aceea, noi considerăm că mobilitatea formatorilor, profesorilor este esențială. Aceste persoane merg în străinătate, învață noi metodă, noi metodologii, noi materiale pe care le pot mai apoi uh, Uh, aplica, pune în aplicare în instituțiile de origine, ducând la uh, servicii de învățământ de mai bună calitate. Deci, tocmai de aceea, noi considerăm că, că fondurile limitate pe care le avem la dispoziție ar trebui să se adreseze în special mobilității în rândul profesorilor, formatorilor, etc. Sper din tot sufletul că am reușit să răspund la câteva dintre întrebările dumneavoastră și aștept discuțiile viitoare. Ortiz. Raportoarea ale cuvântul. Ačiū pirmininkė Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să-i mulțumesc domnului Becker și doamnei Costello. Aștept uh, o cooperare strânsă între noi dacă aveți de făcut propuneri sau amendamente la avizul pe care îl redactez, voi fi gata să le analizez. Cât privește răspunsul comisiei, mă bucur că sunteți aici. Vă mulțumesc pentru prezentarea și pentru opinia dumneavoastră, dar nu sunt de acord cu toate cele spuse. Ați vorbit despre cooperarea internațională, și v-ați referit la institutele de învățământ superior, la faptul că ele au făcut foarte mult, lucru care este menționat în regulament. Dar, pe de altă parte, spuneți că trebuie să mergem înainte, să facem propuneri de acțiuni uh, inovatoare și nu văd de ce nu se poate include la nivelul cooperării internaționale și învățământul profesional. Cred că trebuie să găsim o soluție aici. Cât privește procentajele menționate, cred că programele acestea nu trebuie să fie alocate, nu trebuie să li se aloce mai puțin bani, trebuie ca finanțarea să fie mai mare pentru toate sectoarele de învățământ pentru că sunt uh, investiții benefice în oameni, în primul rând. Numai oamenii, numai capitalul uman este cel care poate să producă bunuri publice. Deci dacă alocăm mai mulți bani, atunci trebuie să alocăm mai mulți bani întregului sector al învățământului și educației. În timp ce redactam acest aviz, nu am dorit să uh, pun un sector al educației, al învățământului împotriva altuia. Învățământul superior are prioritate în următoarea perioadă de programare financiare, dar uh, nu în detrimentul învățământului uh, și învățării pe parcursul vieții. Să ne gândim la nevoile oamenilor și la schimburile uh, respective care pot să producă plus valoare și care pot să aducă beneficii în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Mulțumesc și cred că o să ajungem după vară la o soluție comună. Mulțumesc! Uh, uh, Mulțumesc. Spun din nou că am fi vrut să avem un schimb de opinii cu doamna Vasiliu, lucru care nu a fost posibil, dar asta nu înseamnă că noi am propus mai multe date doamnei Vasiliu. Pe această bază deschidem uh, termenul de punere a amendamentelor, care este până pe 27 august la ora 12. O să le analizăm în 17-18 septembrie și pe 8 octombrie vom examina compromisul și vom vota pe 9 octombrie. Uh, Cultura, Comisia Cultură votează deja pe 6 noiembrie. Am terminat acest punct de pe ordinea de zi și ajungem la ultimul punct înainte de vacanța de vară, care este punctul 22, examinarea amendamentelor la raportul doamnei Birgil Sipel, raport de, pentru aviz pentru Comisia INCOM în ceea ce privește achizițiile publice. Doamna Sipel este absentă, și atunci va fi înlocuită de o colegă, care îi dau cuvântul. Uh, vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Sipol, după cum a spus uh, deja doamna președintă, nu este alături de noi astăzi și, prin urmare, m-a, m-a rugat să, să prezint în numele ei uh, proiectul de aviz. Doamna Sifel vrea să atragă atenția asupra faptului că mulțumește tuturor celor care au fost s-au implicat în dis- discuțiile pe marginea acestui uh, subiect. Numărul de amendamente a fost unul mare, 374, Iată dovada interesului pe care l-a acordat comisia noastră acestui raport. E clar că tema este una controversată, dar uh, iar numărul acesta mare de amendamente a fost o provocare pentru doamna raportor. Dar ea este convinsă că pe baza amendamentelor primite va reuși să creeze amendamentele de compromis necesare în curând, cât mai curând cu putință. S-a organizat deja o reuniune a raportorilor din umbră la Strasburg. Mai urmează două astfel de întâlniri. Nu mai avem mult timp la dispoziție pentru că raportul trebuie să fie votat în septembrie. Deci, prin urmare, pe parcursul vacanței de vară se va lucra intens la acest raport. Dați-mi voie să fac două comentarii importante. Spuneam de la bun început că numărul de amendamente este unul mare. Tocmai de aceea Doamna Zipel își dorește ca avizul Comisiei Empl să se concentreze asupra acelor aspecte care pot genera plus valoare. Plus valoare în contextul responsabilităților Comisiei pentru Ocupare. Deci trebuie să ne concentrăm din punctul de vedere al doamnei raportor asupra ocupării și a afacerilor sociale, aspectelor sociale. Uh, Asta în primul rând. În al doilea rând, trebuie să se accentueze faptul că absolut toate regulile cu privire la calitatea muncii, dar și, dar și contractele colective de muncă trebuie să fie respectate în toate contextele această obligativitate se aplică din punct, sau trebuie să se aplice și în cazul uh, persoanelor, uh, lucrătorilor sezonieri. Nu trebuie să dăm înapoi de la atingerea acestui obiect, uh, obiectiv. Doamna Sipel spune de asemenea că au existat o serie de experiențe negative legate de subcontractori. Tocmai de aceea trebuie să accentuăm faptul că și în contextul acesta al subcontractorilor, toate regulile uh, ce vizează munca trebuie să fie respectate. Deci, cu siguranță, pe parcursul uh, verii, doamna raportor va intra în, uh, în contact cu toți raportorii din umbră și va continua să aprofundeze toate aspectele importante. Vă mulțumesc! Vreau să vă amintesc faptul că dacă există amendamente care nu privesc uh, câmpul de competență al comisiei noastre, în mod radical acestea vor fi uh, Uh, considerate ca de neacceptat. Deci, sarcina raportoarei și autorii amendamentelor trebuie să vadă dacă nu se poate ajunge la un uh, compromis. Întotdeauna uh, unele amendamente pot să adauge o dimensiune soci socială dacă vrem ca ele să fie acceptate de comisie. Thank you, Madam Chair. I'm going to use my mother tongue. Mulțumesc, voi vorbi în finlandeză. Mulțumesc. Mulțumim raportoarei pentru efort, îi mulțumim pentru faptul că a început să redacteze amendamentele de compromis la Strasburg, la Strasburg. Sarcina noastră de colegiuitor este să definim cum se fac achizițiile publice, cum se fac cumpărăturile, nu cum, nu ce anume se achiziționează. Deci trebuie să avem un text simplu, lucru pe care l-am mai spus și la Strasbourg în timpul reuniunii de acolo. Există un număr de chestiuni importante care se referă la drepturile lucrătorilor, la protecția lucrătorilor. Nu putem să definim acești termeni separat pentru fiecare produs în parte, trebuie să fie definiți la nivel global. Și dacă ne gândim la amendamente, aș dori să mă refer la amendamentul meu privind sistemul voucherelor pentru servicii, care sunt larg folosite în țările scandinave, sunt uh, maniere foarte eficiente de a organiza furnizarea de servicii, de servicii de calitate mare, iar furnizorii de servicii sunt calificați să ofere acele servicii. Cel care achiziționează aceste servicii uh, au siguranța acestui lucru și se adresează de asemenea și persoanelor cu handicap. Folosirea acestor vouchere ne dă încrederea că e vorba de servicii de calitate care iar calitatea a fost definită de autorități. Voucherele acestea permit uh, IMM-urilor sau firmelor cu singur, un singur angajat să participe la aceste programe. Am dorit să introducem această idee și așteptăm reacția pozitivă din partea membrilor Comisiei pentru a putea introduce acest sistem pozitiv în toată Europa, poate. Aș dori de asemenea să mă refer la articolul 11 care se referă la relații interguvernamentale relații între autorități care au în vedere posibilitatea de a permite proprietatea privată în aceste firme. Prin tradiție, de exemplu, în utilitățile publice care au devenit, uh, care au fost cotate la bursă ceva mai târziu, există totuși niște elemente de proprietate privată fără putere reală. Totuși, în aceste cazuri putem permite aceste mici fracțiuni de proprietate privată. Și mai există un articol care se referă la certificarea autorizată. Articolul 22 este, de fapt, cel care ne interesează. Sigur că e problematic și din punct de vedere juridic, pentru că aici nu există niciun fel de sancțiune și uh, nu trebuie, clienții trebuie să adopte valorile și viziunile menționate în aceste certificate. Deci propun să eliminăm tot articolul pentru că nu impune de fapt nicio obligație. Este problematic și din punct de vedere legislativ, mai ales dacă se pune problema preavizului. Uh, fiecare stat membru are propriile sa legislație privind contractele și drepturile lucrătorilor, așa încât mi se pare inutil să avem aceste aspecte contractuale menționate în această directivă. Mai mulți colegi s-au referit la Convenția Organizației Internaționale a Muncii pe parcursul acestor amendamente și, din câte știu eu, Consiliul nu a ajuns la un acord apropo de această convenție, dacă trebuie inclusă sau nu în directivă, în articolul 23. Cred că articolul 23 ar fi locul corect. Cât privește articolele 25 și 26, am prezentat mai multe amendamente referitoare la termenele limită și datele care ușurează viața IMM-urilor și când vorbim despre standardele de etichetare și ciclul de viață, definițiile de acolo, trebuie să fim foarte prudenți pentru că diversele definiții și diversele metode de calcul ar trebui să fie transparente și accesibile tuturor ca să nu să avem o situație necompetitivă. Mulțumesc. Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru activitatea pe care a făcut-o și aș vrea să spun că acest uh, raport are un interes foarte mare, cel puțin din punctul meu de vedere, în introducerea unor norme sociale în atribuirea achizițiilor publice, în măsura în care, într-adevăr, este foarte important să subliniem faptul că avem nevoie de niște minime legate de obiectul acestei achiziții publice. Pe de altă parte, cred că asta trebuie să ne permită să introducem ca factor suplimentar în atribuirea achizițiilor publice, a licitațiilor, uh, ca atu suplimentar, faptul de a avea norme sociale care să fie, să zicem, aliniate către în sus. Dacă ne mulțumim numai cu norme sociale de bază clasice, cum ar fi cele ale Organizației Internaționale a Muncii, Din punctul meu de vedere, acest lucru nu este suficient, trebuie să mergem dincolo de acest uh, standard și trebuie să insistăm asupra întreprinderilor cu responsabilități sociale, a întreprinderilor labelizate pe care trebuie să le uh, definim. Cred că trebuie să fie o uh, șansă pentru a pune în lumină întreprinderi care au o activitate socială mai importantă. Aceste factori de aceste întreprinderi sociale sunt factori de creștere care permit o anumită convergență și, prin urmare, o îmbunătățire, o piață din ce în ce mai integrată. Eu am depus amendamente care merg în acest sens și care își propun să valorizeze a, a, crearea unor norme sociale, astfel încât uh, toate problemele care se pun în domeniul uh, subcontractării, dacă se merge dincolo de criteriile de bază și obligatorii, uh, este cazul să le definim, să le supervizăm avem foarte multe întrebări să ne punem asupra acestui subiect. Sunt gata să lucrez cu raportorul cu niște amendamente, pentru niște amendamente de compromis. Cred că ne aflăm pe o cale de convergență între grupurile noastre, grupurile noastre politice dincolo de convergența socială. Foarte bine, spune doamna președinte. Doamna Renan vrea să... Nu, totul a fost spus, altcineva vrea să intervină. Doamnă președintă, vreau doar să subliniez importanța extraordinară pe care o are pentru noi acest aviz. Credem realmente că este o șansă pentru că vorbim despre achizițiile publice și putem ca excelența să devină marca Uniunii Europene, adică marca, mă refer la excelența socială pentru că există o mulțime de alte valori care trebuie avute în vedere. Mulțumesc! Uh, da, Împărtășesc uh, părerea ultimului raptor și sper că nu vom avea cu acest raport experiența pe care am avut-o cu un raport precedent, unde, fiind vorba, cred că era raportul doamnei Ruil în plenară, unde uh, contribuția noastră nu a fost pozitivă dar uh, spun acest lucru cu titlu absolut personal, nu în calitate de președinte acestei comisii, pentru că în orice caz uh, pentru că există un spirit de compromis care este deja prezent, sper să fim comisia prin mm, intermediul căruia se va face presiune astfel încât atribuirea achizițiilor publice să nu se îndrepte numai către prețul cel mai scăzut, și opinia noastră să aibă importanță atunci și să fie luată în considerare. Trebuie să vă anunț un calendar care a fost uh, evocat de raportor. Vom examina amendamentele pe 17 septembrie, le vom adopta pe 18 septembrie. Comisia INCO votează pe 10 octombrie asupra raportului colegei, eh, colegului nostru Marc Tarabella. Am terminat cu punctele de pe ordinea de zi. Dacă nu există chestiuni diverse, vă invit pe 6 septembrie la următoarea noastră reuniune și vă urez vacanță plăcută.